Haideți să continuăm. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarațiile Consiliului și al Comisiei în legătură cu acordul de aderare al Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Are cuvântul acum domnul López Carido în numele Consiliului.